fonduri. Nu avem suficientă cooperare între diferitele sectoare, public-privat. Și în ultimii ani s-a investit mai mult în monitorizarea uh, sănătății mărilor și oceanelor. Dar uitați, nu avem acces la datele existente. Uh, procesul de colectare a acestor date este unul foarte îndelungat, foarte greoi și are nevoie de investiții suplimentare. Deci, Trebuie să dezvoltăm acele tehnologii care ne vor permite să obținem informațiile necesare. Invit deci Comisia să garanteze accesul la datele uh, referitoare la starea de sănătate a mărilor și oceanelor și, în același timp, ar trebui ca aceste investiții în cercetare să fie sporite. Ar trebui să eliminăm orice fel de povere administrative care ar îngreuna dezvoltarea noilor tehnologii. E clar că în uh, domeniul pescuitului acesta nu poate exista de unul singur. Mergem în mână cu economia și economia, o economie deschisă, uh, inclusivă, uh, Uh, este un, uh, o plus valoare. Gândiți-vă la energiile regenerabile. Când vorbim despre protecția mediului, întotdeauna trebuie să insistăm asupra anumitor instrumente, cum ar fi, spre exemplu, valorile de impact asupra mediului a unor uh, anumite proiecte, iar aceste evaluări de impact, aceste valori strategice anumitor programe pot fi făcute și din perspectiva pescuitului durabil. E clar că noi trebuie să propunem un nou cadru și să lansăm o nouă procedură de modificare a regulamentului referitor la măsurile de gestiune pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Mediterana. Uh, e vorba de regulamentul Mediterana adoptat în 2006 și care se uh, referă la caracteristicile tehnice ale navelor care pescuiesc uh, în aceste zone. Trebuie să fim conștienți de toate problemele cu care se confruntă pescuitul uh, artizanal aici, pentru că există anumite interdicții. Spre exemplu, se interzic anumite plase de pescuit care, de fapt, fac parte integrantă din modelul tradițional de pescuit al acestor populații. Așa că aș vrea să-mi exprim îngrijorarea, uh, având în vedere această abordare selectivă, sau și mă întreb de ce uh, exemplul acesta de interdicție a unor plase de pescuit, uh, care, în mod normal, sunt un patrimoniu tradițional pentru acest tip de pescuit și care nu au nicio incidență negativă asupra mediului, e bine, această abordare nu poate fi înțeleasă pentru că ea are o influență negativă enormă asupra comunităților locale, insulare și restricționează astfel posibilitățile lor de dezvoltare. În momentul în care vorbim despre utilizarea unor plase de pescuit simple pentru pescuitul acesta artizanal, eu cred că ar trebui să avem aici o excepție, o derogare uh, în momentul în care acestea sunt utilizate până la o adâncime de 200 de metri pentru această populație de coastă și insulară în momentul în care vorbim despre acest tip de pescuit artizan. Ah. În momentul în care vorbim despre șalupe de pescuit, așa cum sunt ele definite în regulamentul Mediterana, putem spune că acestea reprezintă o categorie aparte de uh, motoare și de uh, tipuri de embarcațiuni de pescuit. Și deci invit Comisia să facă în momentul în care va organiza clasificarea acestor nave, tipuri de nave, tipuri de embarcațiuni, să aibă o categorie aparte pentru aceste șalupe, pentru că acestea nu ar trebui să fie supuse exact acelorași reguli. Pentru că fac parte din metodele, din navele de pescuit tradiționale utilizate. Cu toții suntem neliniștiți în ceea ce privește resursele haleutice, mai ales în Mediterana, pentru că e clar că suprapescuitul e o adevărată amenințare pentru resurse. Dar trebuie să știți că speciile care sunt uh, amenințate, cum ar fi sardinele, spre exemplu, uh, E vorba de. Acestea nu sunt amenințate din cauza uh, pescuitului tradițional, artizanal, pentru că e vorba de cantități foarte mici. Când vorbim de incidența acestui tip de pescuit asupra resurselor halieutice, Trebuie mai întâi să analizăm care este starea exactă a acestor resurse haleutice, pentru că e vorba de specii care nu au o influență atât de mare asupra uh, volumului total de pește uh, pescuit și comercializat. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuții încă de pe acum și am speranța că vom reuși să contribuim uh, și noi foarte bine pe acest regulament deosebit de important. Mulțumesc până domnul președinte, dau cuvântul raportorilor din umbră și voi începe mai întâi cu Claudia. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dragi colegi, înainte de toate, dați-mi voie să mulțumesc raportorului pentru, să mulțumesc raportoarei pentru cele explicate. Trebuie să ne asigurăm că toată lumea își aduce contribuția necesară pentru a inova, pentru a diversifica. E o provocare care vizează toate formele de activitate economică. Este important să găsim un uh, model nou pentru a asigura sustenabilitatea activității noastre economice mediul marin și pescuitul în deosebi este unul din aceste domenii în care trebuie să găsim o soluție și a găsi noi forme de activitate economică. Și am văzut într-adevăr cum se întâmplă acest lucru în multe state membre. Diversificarea în sectorul pescuitului poate lua două forme diferite. În primul rând, am putea introduce noi tehnici de pescuit sau noi echipamente de pescuit sau noi forme de a prezenta produsul consumatorului. Pe de altă parte, putem vorbi de asemenea de o împăcare activității de pescuit cu alte forme economice, precum cele deja amintite, turism, sporturi nautice și așa mai departe. Activități de petrecerea timpului liber. Acestea sunt principalele căi spre care putem direcționa inovarea. Fondul European Maritim și pentru Pescuit e menit, printre altele, să ajute acele comunități care depind de pescuit și să sprijine uh, diversificarea în sectoare complementare pescuitului. Trebuie de asemenea să răspundă provocărilor cu care ne confruntăm în uh, mediul uh, marin. Aici e vorba, bineînțeles, de protecția mediului, dar și de protecția zonelor de coastă și alte domenii, precum acvacultura, parcurile de eoliene sau uh, instalațiile de producere de energie offshore. în comisia noastră parlamentară și um, în, cu alte ocazii în Parlament am afirmat că trebuie să sprijinim mai mult economia albastră. Ea trebuie integrată în mai multe inițiative și trebuie mai bine sprijinită. Acele regiuni care au de câștigat uh, de pe urma economiei albastre trebuie încurajate, trebuie sprijinite, mai ales în ceea ce privește dimensiunea regională. Mm dacă îmi permiteți, aș dori să propun uh, cinci măsuri uh, cheie care ar putea fi utile acestui raport. În primul rând, ar trebui să creștem venitul în sectorul pescuitului prin diferite produse. Știți, bineînțeles, uh, peștii reprezintă principala sursă de venit pentru pescarii noștri. Aceasta este principala sursă de generare a venitului. Eu aș avea însă o propunere, de pildă în Suedia se întâmplă acest lucru, ce anume să folosim uh, peștele irosit, între ghilimele, pentru a produce alte materiale uh, care nu presupun un consum uh, uman. În continuare am putea vorbi de încurajarea sporturilor acvatice, încurajarea turismului, activități secundare în zonele de coastă. Recent însă am observat că turismul a devenit uh, activitate principală de-a lungul întregii Uniunii Europene. Prin urmare, Comisia, statele membre și autoritățile locale trebuie să colaboreze pentru ca împreună să creeze strategii inteligente și care pot uh, crea bună stare pentru comunitățile locale, mai ales uh, în uh, acele perioade în care nu, vascarii nu pot ieși în larg. Acest lucru se poate face combinat cu alte activități desfășurate în mod tradițional. Astfel toată lumea are de câștigat. O altă soluție care urmărește să promoveze implicarea universităților, se concentrează asupra investițiilor în programe de cercetare care variază de la tehnologiile noi până la uh, biologie marină. Este foarte important să aliniem sectorul uh, universitar la noile tehnologii pentru ca în acest fel să putem uh, beneficia de pe urma sinergiilor care se creează în acest fel putem uh, crea niște uh, centre uh, pentru dezvoltarea unor idei de afaceri. Este foarte important să le oferim un sprijin operatorilor economici care își încep activitatea în domeniul economiei albastre. În acest fel vom putea atrage un capital de investiții. În agricultură putem observa că tinerii trebuie încurajați uh, să se orienteze înspre domenii noi, inovatoare. Și acest lucru se întâmplă și cu sectorul pescuitului. Trebuie să-l facem mai atrăgător pentru tineri dacă e să-și păstreze dinamismul. Un, uh, o a patra inițiativă s-ar putea referi la crearea unor programe ambițioase de formare care să le permită tinerilor să domânească competențe necesare pentru a um, activa în sectorul pescuitului. Ar putea, de pildă, uh, să se includă în cursurile lor de pregătire module care se referă la economia albastră. Societatea civilă poate fi, de asemenea, inclusă în diversificarea sectorului pescuitului. Și, în al cincilea rând, ar trebui să promovăm uh, sectoarele tradiționale de activitate. E nevoie, într-adevăr, de dinamism și de modernitate, însă, în același timp, este foarte important să ne amintim să apărăm valorile tradiționale. Să nu uităm că există mari comunități uh, care depind de pescuit pentru supraviețuire. un mod de viață tradițional, depinde de pescuit și trebuie să sprijinim acele familii care depind de pescuit. Un alt punct repetat în numeroase rânduri, dar care merită atenția noastră, este ideea celor 12.000 um, maritime de la țărm, eu vin uh, din insula Madeira, din Portugalia, și este foarte important să protejăm um, regiunile ultraperiferice. Iată, cinci propuneri care cred că ar putea să îmbunătățească raportul, cred că ar putea să fie incluse în raport pentru a sprijini obiectivele noastre. Cred că prin amendamente putem ajunge la un raport care să ne permită diversificarea pescuitului. Mulțumesc, Claudia! Pardonnez-moi de vă répéter, mais... Dragi colegi, nu vreau să vă repet, dar aș vrea ca fiecare vorbitor din numere să vorbească 3 minute. Il nous reste encore... Ne mai rămân 5 uh, puncte pe ordinea de zi pe care trebuie să le tratăm până la 6 și jumătate. Deci am să vă rog să vă concentrați și discursurile. Clara Aguilera. Știu că tu vei fi concisă. Păi, señor președinte, pero otra vez se lo pide a otro. Yo... Sunt de acord, domnule președinte. Da, eu mă încadrez uh, în cele impuse, sunt de acord, trebuie să fim mai succinți. Eu doream să o felicit pe doamna Tomasi, cred că a făcut o treabă excelentă și este foarte important, în plus coincid în numeroase privințe cu poziția dumneavoastră. ei. De altfel, cred că e un bun punct de plecare. La punctul 1 îi se cere comisiei, de pildă, să vină cu o definiție mai adecvată a pescuitului de coastă, pescuitului de coastă tradițional și pescuitului um, artizanal. Chiar dacă aceste definiții au fost îmbunătățite de-a lungul timpului, există încă uh, uh, numeroase dubii. Iată, deci vreau să o felicit pentru munca dumneiei. Propunerile legate de diversificare mi se par foarte complete. Eu am să vin însă cu câteva amendamente, câteva adăugări, mai ales în ceea ce privește partea referitoare la inovare. Cred că aici am putea veni cu câteva paragrafe sunt de acord cu sprijinul uh, oferit grupurilor de uh, inițiativă locală. Cred că această formulă a funcționat bine în agricultură, în ceea ce privește dezvoltarea rurală, prin grupurile de dezvoltare rurală. Cred că trebuie să facem un efort suplimentar și, după cum spuneați și dumneavoastră, e nevoie de resurse suplimentare, astfel încât uh, la nivel regional și operatorii de acolo să fie cei care aplică această politică de diversificare. Putem vorbi, bineînțeles, și de impactul social pe care îl are pescuitul um, artizanal în comunitățile de coastă. Eu aș dori să scot mai mult în evidență generarea de locuri de muncă care derivă de aici tu l-ai scos în evidență, dar cred că trebuie să vorbim de impactul pe care îl are asupra creării de locuri de muncă, mai ales în acele zone unde poate nu există alte posibilități de ocupare a forței de muncă. De asemenea, trebuie să scoatem în evidență activitatea femeilor în comunitățile uh, de pescar. Cred că trebuie să scoatem acest lucru în evidență. Eu am să cu câteva amendamente Trebuie să vorbim de asemenea și de crearea unor mărci de calitate care să scoată în evidență acele uh, produse obținute din pescuitul de coastă tradițional. Și uh, conchid cu sprijinul uh, pentru programele de formare, după cum a spus și antevorbitoarea mea. Mulțumesc! Bravo, Clara! Magnific! Bravo, Clara! Superb! Și dau cuvântul colegului nostru Fronte. Grazie, Presidente. E, eh, mult... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt și foarte rapid. Apreciem foarte mult acest raport și munca depusă de colega noastră, doamna Tomasici. E o muncă foarte aprofundată, foarte detaliată și de multe ori vorbim de pescuit tradițional, pescuit de coastă și faptul că nu numai că trebuie să-l dezvoltăm, ci și să îl apărăm și regăsim toate aceste idei în raportul colegei noastre. Deci, în mod general, putem spune că suntem de acord. Acum ar mai fi câteva modificări și eventual am să le uh, fac prin amendamente și pentru a respecta timpul ce mi-a fost alocat, m-aș referi la punctul 17, uh, pentru că e adevărat că uh, o astfel de abordare ar putea fi nocivă pentru că va duce la apariția unor situații specifice care trebuie să fie tratate ca și situații specifice și nu în mod transversal cu regulamente transversale și care nu sunt deloc uh, selective. E clar că s-au interzis utilizarea anumitor uh, uh, plase de pescuit pentru această categorie de pescuit, care de fapt nu este un pescuit de tip comercial. Ori eu știu că problema aceasta, spre exemplu, există în Croația și nu e din cauza regionalizării uh, noi trebuie să ne asigurăm că răspundem unor situații specifice și deci regulamentul acesta nu este instrumentul potrivit pentru a uh, răsturna o tradiție, un obicei care exista deja. Croația știa foarte bine că trebuia să accepte regulile Uniunii, Euro- Uniunii Europene în momentul în care a aderat la Uniunea Europeană. Iată, cam acesta ar fi singurul punct asupra căruia aș vrea chiar, dacă s-ar putea, eventual chiar să scoatem cu totul din text, punctul 17, fără de care apreciez foarte mult munca făcută de doamna raportor și, așa cum au spus și ceilalți colegi, vom veni cu o contribuție sub formă de amendamente. Dar la 17 nu suntem de acord. Mulțumesc, Marco, și acum Ian. Da, și eu la rândul meu foarte pe scurt vreau să mulțumesc domnului raportor. Mi se pare că este o prezentare foarte exhaustivă și cu siguranță n-am să fiu pentru ștergerea aliniatului 17, așa cum s-a spus. Eu cred că trebuie să fim foarte clari și să transformăm niște texte care sunt mai vagi în texte mai uh, precise. Și mă gândesc la insule. Insule din regiunea noastră, care sunt pur și simplu deșertice aproape, pentru că nu mai vrea nimeni să mai stea acolo. Și uh, s-a menționat, un alt coleg a menționat uh, grupurile acelea de inițiative locale care au fost foarte active și uh, au funcționat foarte bine în agricultură, în dezvoltare locală, turism. Eu cred că da, Uh, uneori ne uitați că vorbim doar despre uh, o persoană care are un singur vas, nu? Sau o singură embarcațiune și e vorba de întreprinderi, aș spune, de natură socială. Ar, ar trebui noi, spre exemplu, în Irlanda avem un sistem destul de bun. Nu știu dacă ați auzit despre el. Am lansat uh, un sistem de colaborare în care, la care participă pescari, participă restaurante, participă hoteluri. Uh, Uh, participă fermieri, pentru că vrem să cooptăm și sectorul uh, agricol. E clar că s-au făcut multe și mai sunt în continuare multe de trecut, e nevoie de formare. Spre exemplu, dacă vă uitați la domeniul agricol, sunt uh, mult mai mulți Uh, fermieri care participă, 75, decât care nu participă, 35. Și e clar că există o situație de urgență, trebuie să venim cu sprijin față de acești oameni și nu numai sub formă de formare, pentru că, da, bun, pescarul e pescar, ce știe el să facă altceva? Pescar va rămâne oricât l-ai forma ci trebuie să venim în sprijinul lor uh, cu legislație adecvată, potrivită, pentru a ști exact cine poate să îi ajute, cum anume putem încuraja acest, uh, acest uh, ajutor. Și uh, trebuie să găsim căi noi. Dacă nu mă așa, mi s-a epuizat deja timpul. Și în încheiere aș dori să o felicit pe doamna raportor și susține munca depusă de dânsa. Oui, bravo. Merci, Eliane. Euh, Madame Bilbao. Gracias, presidente. primer lugar, agradecer... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru eforturile pe care le-a realizat și pentru raportul pe care ni l-a prezentat, care este uh, foarte, destul de exhaustiv. Și aș începe prin a spune că acest aliniat 1, care cere Comisiei să stabilească o definiție acestui tip de pescuit, Poate că ar trebui să mai elaborăm un pic, pentru că, uitați, Parlamentul nostru, aproape timp de trei ani de zile, în momentul în care s-a operat reforma PCP, n-a fost în măsură să vină cu o definiție concretă, pentru, cu criterii concrete, în așa fel încât toată lumea să se recunoască, fiecare dintre regiuni, state membre, să se recunoască în această definiție de pescuit artizanal. Așa că nu știu dacă putem să cerem Comisiei Europene să vină cu o definiție în timp ce noi n-am fost în măsură. O să încercăm, să vedem dacă la un moment dat vom reuși să avem o astfel de definiție. Uh, nouă ne revenea această sarcină și n-am fost în stare să o ducem la bun sfârșit. Acum, în al doilea rând, e adevărat că trebuie să inovăm, trebuie să diversificăm activitatea, dar cred eu că există o cerință aici. Și anume, statele membre sunt cele care trebuie să vină cu planuri operative și în răspunsurile pe care le-am primit zilele acestea de la Comisie, în continuare doar 17 state membre au prezentat astfel de planuri operative. De aceea cred eu că ar trebui să amintim din nou statelor membre că trebuie să prezinte aceste documente cât mai repede cu putință. Și în momentul în care vor face acest lucru, vor exista mai multe posibilități de dezvoltare. Apoi, în al doilea rând, e un exemplu clar asupra faptului că în politica de pescuit, aceasta, dincolo de planurile operative, trebuie să aibă legături și punți cu alte planuri specifice de acțiune prin aceste grupuri de inițiativă locală, la care toată lumea să poată participa, toți agenții care ar putea eventual fi afectați. Iar în ceea ce privește inovarea și produsele de pescuit, Uitați, inovarea aceasta, cum putem noi să valorificăm pescuitul, care, da, bun, în momentul de, de față este un pescuit uh, artizanal, tradițional, de coastă, uh, in, indiferent de numele pe care îl utilizăm. Dar cum putem să garantăm? Pentru că la ședința din 13 octombrie, eu am vorbit deja de posibilitatea de a face trimitere la originea istorică a acestui pescuit tradițional, pentru a avea un cadru și prin amendamente voi insista asupra acestui fapt. În al doilea rând, produsele de pescuit, cum pot fi promovate, cum pot uh, fi create noi produse și în acest caz sunt de acord cu colega din partea PPE, în momentul în care dânsa a menționat că trebuie să avem mai multe alianțe cu universități, cu centre de cercetare și cred eu că trebuie să întărim acest aspect în text. Și formarea, da, într-adevăr, formarea trebuie să fie strâns legată de aceste grupuri de acțiune la nivel local. Și trebuie să facem uh, o, o, o mm, delimitare foarte clară. Uh, pentru că dacă am introduce niște criterii unice, e clar că acest lucru va avea consecințe dramatice asupra numărului de vase ce practică acest tip de pescuit și asupra ocupării. Și, de asemenea, trebuie să ținem seama și de rolul femeii. Și toate aceste teme se înscriu într-o viziune, și anume reforma politicii de pescuit. Ce oricât am vrea noi să evităm, oricum tot acolo ajungem, pentru că e vorba de influență la nivel economic, comercial, mediul înconjurător și aceste elemente trebuie să fie păstrate în vedere în momentul în care venim cu propuneri. Și eu am să vin cu niște amendamente uh, care vor încerca să definească responsabilitatea fiecărui actor instituțional care intervine în acest domeniu. Merci. Mulțumesc. Paco. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, și eu o felicit pe colega Tomasiș pentru raportul dumnei. După cum s-a scos în evidență deja, pescuitul artizanal este foarte important în Uniunea Europeană. 66% din uh, flota spaniolă pescuiește în acest fel, 58% din flota spaniolă vine din Galicia. Iată de ce este atât de important uh, pescuitul uh, artizanal. Dincolo de considerentele de mediu, cred că pescuitul este unul, uh, pescuitul artizanal uh, este extrem de important. Sunt uh, de acord cu propunerile raportarei de a promova acele inițiative care promovează dezvoltarea la nivel tehnic. Noi, în Galicia, de pildă, guvernul regional a prezentat deja un, o serie de inițiative în ceea ce privește pescuitul tradițional, pescuitul artizanal de coastă și odată ce programul operativ va fi adoptat, inițiativele vor intra în vigoare. Acest plan prevede de pildă, acordarea unui caracter prioritar în ceea ce privește acordarea fondurilor pescuitului artizanal, promovarea mărcilor de calitate, eficiența energetică, investiții și așa mai departe. Și mă apropie de sfârșit, după cum s-a spus, este foarte important uh, turismul și uh, diversificarea activității economice. Și închei cu două observații Aliniatul 17 îmi creează niște îndoieli pentru că se referă la principiul neselectivității din Marea Mediterană, dar și în Atlantic trebuie să dăm dovadă de aceeași atitudine. Trebuie să fim uh, mai degrabă selectivi, nu trebuie să impunem niște norme cu un caracter general care să nu țină cont de diferitele specii. Iar la aliniatul 19 nu prea îl înțeleg, pentru că, după părerea mea, pescuitul artizanal este important din punct de vedere economic și nu mi se pare că dă dovadă de coerență acela niat. Atât, mulțumesc. J'avais uh, un text assez long, mais je vais pas vous le lire. Mulțumesc. Aveam un text destul de lung. Nu o să-l citesc, dar vreau să vă spun că în legătură cu definiția pescuitului artizanal, cred că asta e primul lucru. De ani de zile se vorbește despre pescuitul artizanal și definiția reținută este cea a uh, navelor de sub 12 metri. Cred că ne trebuie o definiție veritabilă a pescuitului artizanal după alte criterii. Cred că realitatea este că acest pescuit artizanal diferă în funcție de bazinul maritim de care vorbim și trebuie să punem această problemă în cadrul uh, uh regionalizării. Uh, nu e același lucru pescuitul artizanal în uh, Marea Nordului și cel din Mediterană. Deci din 2009 uh, încoace, tot spun acest uh, lucru, sper că până la urmă o să și uh, facem ceva. În intervențiile colegilor am regăsit uh, majoritatea elementelor pe care le propunem și noi și vom veni cu o serie de amendamente care să le reflecte. Da. O să revenim la termenele de depunerea amendamentelor. Comisia dorește să intervină din nou? Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să pun din nou problema, problema definiției. Știți ca și noi că există probleme și discuții în legătură cu definiția în cadrul procesului de reformă. Din perspectiva Comisiei vă pot spune că am încercat uh, pe plan intern uh, mai multe variante de definiții De exemplu, am încercat să introducem criteriul întoarcerii în port uh, sub 24 de ore. Uh, sunt uh, mai multe criterii care pot fi folosite în cadrul acestei definiții. Cât privește la conținutul raportului, eu cred că ceea ce s-a spus este deja posibil și este deja acoperit de uh, fondul uh, actual uh, pentru pescuit și maritim. Acum uh, mingea este în terenul statelor membre. Așa cum s-a spus, deja cele mai importante aspecte țin de programele operaționale. Multe dintre ele au fost deja îmbunătățite, restul, cam 10, sunt în ultimele etape de adoptare și Sperăm să le uh, regăsim adoptate până la sfârșitul lunii noiembrie sau uh, până la mijlocul lui decembrie cel târziu. În ceea ce privește contextul, aici depinde de statele membre care trebuie să elaboreze strategii. În 20 de state membre am avut succes deja cu Fondul uh, European pentru Pescuit. Aceste 20 de țări membre vor Uh, beneficiat de alocații semnificative pentru punerea în aplicare acestor strategii și aceste programe și strategii merg de la turism până la restaurante și așa mai departe, adăugând valoare aspectelor culturale și tot ce uh, intervine în, între acestea. Deci, uh, credem că mai sunt multe de făcut în uh, domeniul inovării. Este clar uh, o lacună aici uh, și încă o dată vă spun, mingea este acum în terenul statelor membre. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, voi pune problema banilor. Sunt foarte multe fonduri și pentru colectarea de date, să știți, Eh, aici se mai pot face multe și vreau să subliniez că în ceea ce privește stocurile locale care nu sunt eh, contabilizate la nivel comunitar, se mai poate face eh, foarte mult din punctul nostru de vedere. Trebuie să mai spun, pentru că unii membri au menționat problema zonelor de coastă deșertice, părăsite. Noi am uh, analizat aceste zone de coastă în ultimii ani și găsiți pe site-ul nostru o analiză care se ocupă la un total de 48 de astfel de zone. Deci sunt foarte multe feluri în care comunitatea poate să evolueze, dar o să vedeți că de fapt, aceste comunități izolate sunt foarte rezistente la schimbare. Mai este și problema uh, străinilor care lucrează pe nave de pescuit uh, comunitare. Am observat că e adevărat, în multe zone de coastă oamenii s-au lăsat de pescuit ca să lucreze, de exemplu, în construcții dar în ultimii ani această mișcare se inversează, vedem că oamenii se întorc în zonele de pescuit și se reapucă de pescuit. Uh, Galicia este o zonă în care se manifestă acest fenomen foarte pregnant. Merci beaucoup. Madame Tomazic, est-ce que vous avez euh, quelques mots à redire Mulțumesc. Tomazic, aveți uh, ceva de adăugat? Da, mulțumesc colegilor să nu uităm că la punctul 17 se vorbește despre oameni. Nu trebuie să permitem nimănui care trăiește în aceste zone și care nu are din ce trăi, practic, decât din pescuit, să uh, părăsească aceste uh, zone. Trebuie să le creăm condiții să rămână și să aibă o existență îndestulătoare acolo. Mulțumesc, doamna Tomazici. Depunerea de amendamente e fixată pentru 12 noiembrie. E poi mâine, e un termen cam scurt. Am putea, am putea să prelungim până pe 16 acest termen. Hai să zicem. 4 zile în plus. E bine, nu? Termenul, deci, este 16 noiembrie. Mulțumesc tuturor! Trecem la punctul următor, la descărcarea bugetară a Agenției Europene pentru controlul pescuitului. A fost atribuită socialiștilor și democraților. José Blanco Lopez, colegul nostru, raportor, și e vorba de raportul anual al uh, Agenției uh, Europune, Europene. Raportul a fost uh, publicat și n a fost comunicat și face subiectul schimbului de vedere de astăzi. Dau acum cuvântul reprezentantului Curții Europene de Conturi ca să ne prezinte exercițiul pentru 2016 al agenției și să facă o Uh, declarație de asigurare privind uh, activitățile agenției. Nu, întâi reprezentantul Curții Europene, vă rog, și apoi agenția. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această invitație. Foarte pe scurt, vă prezint activitatea agenției și rezultatele obținute. În fiecare an uh, facem un raport Uh, al auditului total, uh, execuția bugetară, declarații financiare și uh, toate tranzacțiile efectuate. Pentru anul trecut am încheiat raportul de audit. După părerea noastră, conturile sunt reflectă corect activitatea pe 2014, execuția bugetară a fost uh, corectă și uh, lucrurile stau bine și sunt corecte din toate punctele de vedere. Am uh, făcut o revizuire a sistemelor, niște testări. Nu sunt probleme suficient de grave pentru a face obiectul unor rapoarte separate. Cam asta am de spus în legătură cu exercițiul de audit de anul acesta. Mulțumesc. Jose, ai cuvântul. Muchas gracias, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, ca fiecare an trebuie să evaluăm munca realizată de către Agenția Europeană de, de, pentru Controlul Pescuitului de la Vigo. Și știți că anul trecut da, era vorba de o agenție cu o executare bugetară ex, eh, exemplară. Și exista un consens anul trecut în Parlament față de această analiză. Am analizat datele, nivelul de angajamente, de plăți și acestea se îmbunătățesc de la an la an și ajungem la 91% și 80, respectiv 88% în ultimul exercițiu. De aceea, raportul meu, avizul meu, merge pe aceeași direcție cu Uh, rapoartele realizate pe același subiect în anii precedenți, pentru că marja de îmbunătățire e aproape de zero. Singurul lucru pe care îl putem solicita este să se continue pe aceeași direcție în anii următori. Știm că agenția are uh, noi răspunderi ce au fost acordate în cadrul politicii comune de pescuit revizuită, cum ar fi, spre exemplu, o monitorizare a obligațiilor de debarcare. Cu toate acestea, noi am spus de mai multe ori în Parlament anul trecut și am această obligație de a insista încă o dată asupra acestui fapt, bugetul agenției în continuare este unul congelat, înghețat, uh, încă din 2013 și se uh, confruntă cu mai multe responsabilități, mai multe obligații și mai puțin personal, mai puțin uh, buget, ceea ce mie mi se pare totuși o contradicție. și pune probleme pentru a-și putea îndeplini în mod eficient funcțiile ce, și atribuțiile ce îi revin. Și clar că acest lucru îngreunează realizarea misiunilor tradiționale pe care agenția le desfășoară de foarte multă vreme. De aceea am să insist foarte mult asupra acestui aspect în raportul meu. Săptămâna viitoare, după cum bine știți, așa e tradiția în acest Parlament, trebuie să traducem documentul și uh, în așa fel încât parte din uh, membrii comisiei și dintre colegi să știe exact uh, cum anume va arăta uh, raportul acesta ca să poată introduce comentarii. Acum, un element negativ, dacă îmi permiteți, aș vrea să-l subliniez, 34 membri din comitetul director al agenției nu și-au prezentat declarațiile referitoare la eventuale uh, conflicte de interes în exercitarea atribuțiilor uh, lor respective. De aceea am să cer o clarificare în acest sens. Și un alt aspect negativ pe care îl subliniez e lipsa unei, echi, unei uh, egalități între femei și bărbați. Pentru că, e clar, subiectul acesta este interesant Uh, și pentru femei și nu există suficiente femei uh, la posturi mai importante, la funcții mai importante în uh, cadrul acestei agenții. Și voi atrage atenția asupra acestui fapt și să sperăm că această extremă, această, acest neajuns va fi corectat în următorii ani. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, Josef. Și eu, în calitate de raportor fi din umbră pentru PPE, aș dori să iau cuvântul ca să amintesc cât de importantă este această Agenție Europeană de Control a uh, Pescuitului de la Vigo și vreau să subliniez rezultatele foarte bune obținute de această agenție încă din momentul instaurării acesteia deși resursele sale nu au crescut foarte mult, pentru că au un rol foarte important în politica comună de pescuit, mai ales în ceea ce vrește monitorizarea și controlul activităților de pescuit, lupta împotriva pescuitului uh, INN, care reprezintă miezul activității sale, este un punct prioritar pentru Uniunea Europeană, să nu uităm că statele membre, de fapt, sunt cele care dispun de mijloacele necesare pentru control de aceea, agenția trebuie să coordoneze în mod adecvat activitățile de control desfășurate în toate statele membre. Pe de altă parte, constat că și Curtea de Conturi subliniază buna gestiune a agenției, deci toate condițiile sunt întrunite în așa fel încât să acordăm descărcare. Evident, acum ai subliniat două aspecte foarte importante și de altfel a fost și una dintre întrebările pe care le-am putea pune reprezentatului uh, Curții de Conturi mai uh, târziu. Acum aș dori să știu, sunt intervenții? Nu? Bun, atunci dau cuvântul uh, reprezentatului Curții de Conturi dacă eventual sunt observații pe marginea mai ales a întrebării puse de uh, colegul nostru Jose. Thank you, Chair. Just to... Mulțumesc, domnule președinte. Doar pentru a clarifica, vreți să mă refer la raportul anual pentru 2014? Nu, nu, notre coleg... Euh, nu, spune domnul președinte. Colegul nostru, domnul Lopez, a pus o întrebare, dar poți să o repeți, Jose, referitor la cei membri, cei 34 de membri. Nu, este o întrebare, o idee care conține, de fapt, o întrebare. Întrebarea mea era următoarea. Ca și element negativ, văd că unul din cei 34 de membri ai Comitetului Director al Agenției nu și-a prezentat declarația referitoare la eventuale conflicte de interes. Poate a uitat, poate, eu știu, nu știu, se, se poate întâmpla, dar eventual dacă se poate clarifica acest lucru. Și o altă idee care și la rândul său conține o întrebare este faptul că nu există un echilibru de gen în posturile, în funcțiile înalte de responsabilitate. Și adică femeile te-au plătit pe tine ca să le uh, duci din dardo? Dau cuvântul reprezentantului Curții de Conturi, știind foarte bine că în ceea ce privește membrul respectiv, nu știu, poate aveți un răspuns referitor la acel membru, referitor la declarația sa de interese? Mulțumesc. Nu, nu am acest răspuns, într-adevăr nu a fost un aspect pe care noi l-am subliniat pe durata auditului nostru, dar dacă doriți, mă pot interesa și putem face un follow-up. Thank you. Merci, très bien. Mulțumesc foarte mult. Da, mă alătur și eu colegului nostru, Josel Blanco Lopez, în ceea ce privește egalitatea de gen și numărul de femei la posturi cu răspundere ridicată. Bun, dragi colegi, Jose, mai ai alte observații ca și raportor la final? Nu? Bun, foarte bine, mulțumesc foarte mult. Atunci, Ah, et ça, ça arrive. Notre collègue Joao Ferreira. Colegul nostru, Joao Ferreira, nu este prezent pentru a ne face o prezentare a bugetului general, descărcarea 2014 buget general uh, al Uniunii Europene. Așa că trecem direct la punctul 16, dacă sunteți de acord. E vorba de cadrul Uniunii pentru colectarea, gestiunea, utilizarea datelor în sectorul pescuitului și sprijinul față de avizele științifice referitoare la politica comună de pescuit. Raportul acesta legislativ a fost atribuit grupului FDD și colegul nostru Marco Afronte a fost numit raportor. Cu ocazia ședinței noastre din 23 septembrie am asistat la prezentarea acestei propuneri de revizuire, de reformare a regulamentului actual de către Comisie și astăzi avem un schimb de opinii pe care îl continuăm astăzi. Și dau acum imediat cuvântul colegului nostru Marco Afronte. Grazie Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Între momentul în care am făcut această prezentare și momentul prezent, a trecut o lună de zile și am continuat cu uh, întâlnirile pe care le-am avut cu diferitele părți interesate, am discutat și cu utilizatorii, beneficiarii finali. Am contactat și reprezentanța italiană pentru a înțelege exact care era poziția lor la nivel de Consiliu sau care era poziția în general la nivel de Consiliu. Și după toate aceste întâlniri am încercat să găsim punctele slabe ale propunerii Comisiei Europene, dar n-am găsit decât foarte puține. Deci, abordarea Comisiei Europene, în fond, va fi menținută și vom avea un acord destul de unanim asupra faptului că e vorba de o propunere bună care e bine construită în mod rațional și care ar trebui să fie în măsură să răspundă în mod potrivit la toate solicitările care există. E clar că e un subiect foarte tehnic, deci n-a fost foarte simplu, chiar de la bun început, să uh, deslușim această chestiune. De fapt, n-am avut așa o discuție cu colegii. Am discutat cu unii dintre ei, cei drept, dar ar fi bine să am astăzi niște sugestii din partea colegilor, niște indicații în ceea ce vește experiența lor, dacă eventual ei au abordat acest dosar, dacă există anumite puncte pe care ar vrea să le cuprindem în text și asupra cărora cred ei că ar trebui să lucrăm mai mult. Um, sunt anumite puncte care sunt mai specifice pe care le-am putea menționa, mai sunt și niște puncte mai tehnice, eventual reprezentantul comisiei ar putea să ne ajute, dar unul dintre aspecte care a apărut cel mai des și pe care l-am preluat deja în proiectul de text pe care îl pregătesc, este tocmai să încercăm să definim cât mai bine despărțirea care există între datele cu scop statistic și datele cu scop de control. Pentru că cercetătorii mi-au spus că ei nu o să folosească niciodată datele de control în scopuri statistice. Pentru că aceste date nu sunt suficient de științifice. Nu au avut o metodologie clar stabilită pentru a le fi colectate. Deci, în propunerea comisiei, nu reiese foarte clar această distinție, această limită între aceste două tipuri de date, statistice și uh, uh, de control. Bun, acum există o coordonare la nivel regional. Poate ar fi bine să definim exact aceste grupuri. Uh, nu știm exact cine sunt participanții la aceste grupuri regionale, uh, cum se stabilesc aceste grupuri. No, am cerut să se indice măcar uh, cine sunt reprezentanții statelor membre, pentru că știm că aceștia sunt uh, desemnați de către statele membre. Nu știm cum se stabilesc aceste grupuri de coordonare generală și nici nu știm care este statutul lor juridic. Dar știm că aceste grupuri au o putere uh, destul de mare, de însemnată și pot să modifice, pot să înlocuiască uh, planurile care sunt uh, puse la punct pe baza da, informațiilor colectate. Știm că aceste date pot fi centralizate la nivel regional, însă nu știm exact cum anume vor fi și gestionate, fizic vorbind. Ce se întâmplă cu aceste baze de date la nivel regional? Se vorbește despre corespondenți la nivel național, agenți corespondenți. Bun, dar ei au diferite tipuri de intervenții, uh, roluri uh, și acest lucru va avea o incidență asupra muncii ce le va fi cerută să fie realizată și atât la nivel de uh, grupuri regionale cât și la nivel de state membre. Deci, ideea este că noi ar trebui să avem anumite exigențe în așa fel încât să știm și noi exact cine sunt aceste persoane exigențe din punct de vedere al experienței, a cunoștințelor tehnice, expertiză, cine poate fi util într-adevăr pentru a asuma o astfel de uh, funcție. Apoi am spus că mai sunt și niște aspecte tehnice pe care nu vreau neapărat să le abordez acum în această prezentare. Noi uh, putem spune că primul proiect de text va putea fi redactat destul de repede, pentru că ne presează timpul. Ar trebui, de fapt, ca statele membre să poată prezenta până la 31 octombrie 2016 aceste planuri, deci vom aștepta aceste termine. În ianuarie vom discuta primul, primele proiecte, primele propuneri și sper că vor exista și propuneri de îmbunătățire, de completare a textului Uh, din partea colegilor, în așa fel încât să ajungem la un text uh, care să ne permită să avem o dezbatere tocmai pentru a îmbunătăți întotdeauna contribuția noastră. Bun, mulțumesc foarte mult, Marco, și acum dau cuvântul raportarilor din umbră, Bernard Kuhn. Grazie, signora Affronte. <laughs> Ich denke, das ist ein äh, wichtiger Bericht. Este un raport äh, foarte important pe care dorim să-l abordăm împreună. Comisia a făcut și o bună propunere, suntem cu toții de acord. Atâtea date statistice sunt colectate aici uh, și încât statele membre nu sunt coordonate, nici regiunile. Activitatea științifică este deja coordonată prin ICES, însă există sub entități unde se strâng date la nivel local referitoare la starea stocurilor aleutice, la referitoare la starea uh, speciilor, date care trebuie, bineînțeles, comunicate, um, când migrează speciile, de ce își părăsesc habitatul, din ce motiv, ce specii uh, invaz, uh, invazive se înregistrează. Am vorbit un pește răpitor din Marea Mediterană care, din cauza schimbărilor climatice, s-a deplasat um, uh, chiar pe coasta franceză, la Lancadec, în fața ușii. Sunt uh, subiecte foarte importante. Pe de o parte, pentru uh, cei din sector și, pe de altă parte, pentru știință și cred că putem uh, și ar trebui să le coordonăm pe cele două. Multe lucruri țin, uh, bineînțeles, de um, experiență. Pescarii au strâns de-a lungul deceniilor aceste date pe care le pot comunica oamenilor de știință. Și am impresia uneori că tocmai între practică și știință există în continuare o mare discrepanță. Și ar fi Așadar, foarte bine să încercăm prin uh, această colectare de date să încurajăm un schimb, o interacțiune între cele două. Am amintit deja aspectele cele mai importante, efecte, modificarea stării unui anumit, uh, unei, unei uh, anumite specii de pește, toate joacă un rol esențial. Iată de ce aștept cu mare interes uh, cooperarea în viitor și cred că în uh, ceea ce privește domeniul științific deja avem o interacțiune foarte bună, dar care poate fi, bineînțeles, îmbunătățită. În ceea ce privește măsurile de control și Comisia de Pescuit, statele membre au diferite instituții. În Germania există o instituție federală pentru agricultură și alimentație și uh, fiecare navă de pescuit, uh, când merge în larg, trebuie declarată, trebuie înregistrată, uh, se monitorizează unde își desfășoară, de pildă, activitatea de captură, pe ce traseu se întoarce, care este captura debarcată. Totul trebuie așadar comunicat acestei entități, captura este înregistrată, este predată și tocmai în ceea ce privește obligația de debarcare, aici ar fi foarte important să putem uh, colecta date, să vedem cum se desfășoară, cum procedăm cu capturile mixte, dacă vorbim, dacă putem rămâne la acel 5 până la 7% de capturi aruncate înapoi în mare, totul se dorește a fi coordonat și voi veni cu amendamente în acest sens. Aștept cu mare interes uh, colaborarea, dragă colegă. Merci Werner. Richard Corbett. Richard Corbett. Da, am să fiu cât se poate de succint. Uh, Date fiabile, de încredere, reprezintă fundamentul activității noastre aici. Iată de ce este o propunere foarte importantă. Avem nevoie de uh, mai multă cooperare și nu de mai puțină cooperare în ceea ce privește acest proces. Avem nevoie de un acces mult mai ușor la aceste date odată ce ele au fost colectate, pentru ca toate statele, toți cercetătorii implicați în procesul de colectare să poată avea acces și să poată folosi aceste date. Cred că propunerea comisiei este un bun punct de pornire S-a făcut o prezentare foarte bună în acest sens, uh, pe care, la care am asistat la o întâlnire anterioară și aștept cu mare interes uh, cooperarea cu ceilalți raportori din umbră și sper să ajungem cât se poate de repede la un bun rezultat. Mulțumesc, Richard. Dau cuvântul imediat, îi dau cuvântul lui Sascun. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim de o propunere de regulament foarte importantă, pentru că noua reformă, care trebuie amintită încă o dată, consideră ca fundament al gestiunii pescuitului tocmai calitatea datelor și felul în care acestea sunt gestionate. Iată de ce, după părerea mea, prin acest raport, Comisia trebuie să facă o propunere de regulament care să ne permită să dispunem de informații clare, simple, dar în același timp să facem o colectare armonizată la nivel european, să putem uh, avea acces în mod transparent la aceste informații și să putem, într-un fel, să simplificăm procedurile existente la ora actuală în procesul de colectare a datelor. Cred că aceasta este marea provocare. Trebuie, prin urmare, după cum s-a spus deja, cum a afirmat raportorul, să definim ca, foarte clar care este obiectivul pentru colectarea informației, cine va folosi acea informație, cine va putea avea acces la ea, să nu uităm că există și un întreg regulament referitor la protecția datelor aici. Iată de ce uh, grupul meu, împreună cu alte grupuri, în acest sens a dat dovadă de uh, rigurozitate și a fost extrem de exhaustiv. Sunt niște puncte uh, care au rămas deschise, trebuie așadar să definim foarte clar cine va folosi această informație și, de asemenea, evident, să consolidăm acea cooperare și eu aș spune chiar să uh, creăm o relație de încredere între uh, sectorul pescuitului și între uh, oamenii de știință. Nu putem permite uh, să existe în continuare neîncredere. După cum vă spuneam, încrederea, generarea de încredere în acest instrument este una din provocările noastre și este important, așadar, să avem un instrument uh, adecvat care să ne permită uh, să luăm măsurile de care avem nevoie. Acestea sunt, uh, așadar, punctele pe care doream să le subliniez. Dincolo de toate acestea sunt uh, câteva aspecte tehnice care mai trebuie discutate, dar cred că mai degrabă se vor discuta într-o reuniune de lucru decât aici. Mulțumesc! Clara. Îi dau cuvântul Clarei Aguilar. Vă mulțumesc, domnule președinte. dacă îmi voi să fac câteva observații referitoare la această propunere de modificare a regulamentului. După o primă lectură, cred că uh, Trebuie să reiau cele spuse de doamna Bilbao. Modificarea trebuie să știe foarte clar care este obiectivul uh, și trebuie să fie în scopul unei îmbunătățiri. Eu, sincer, am îndoieli serioase că această modificare și-a definit foarte clar obiectivele. Cred că există, pentru că dacă nu, nici măcar nu s-a luat în calcul o modificare. Însă am o îndoială referitoare la procesul acesta al stabilirii obiectivelor și prin amendamente, prin amendamentele pe care le voi aduce, voi încerca să uh, corectez acest lucru. În primul rând, voi uh, vorbi despre colectarea datelor. Este important să colectăm date, dar este foarte importantă de asemenea calitatea datelor care se colectează. În continuare trebuie să extindem cadrul uh, care se face colectarea și să includem acele flote până acum excluse. Mi se pare important să facem acest lucru. În al treilea rând, să selecționăm, să simplificăm și să raționalizăm informația care va fi colectată. Cu alte cuvinte, să nu creem uh, o povară birocratică suplimentară când, de fapt, trebuie să ne limităm la proces. Da, datele sunt importante, calitatea lor e importantă, însă să nu complicăm peste măsură procesul. Prin urmare, trebuie să simplificăm și să raționalizăm procesul. Simplificarea nu se traduce neapărat în colectarea a mai puține date, ci în colectarea unor date de mai bună calitate. În continuare, accesul la uh, aceste date, îmbunătățirea accesului și, în al cincilea rând, să definim foarte clar care este rolul și obiectivul viitorului grup de uh, coordonare la nivel regional. Este un lucru, după părerea mea, important și insuficient explicat în uh, acest proiect de modificare. Vom avea, bineînțeles, timp să discutăm în detaliu, dar trebuie să definim cât se poate de bine Uh, obiectivul viitor al acestui grup de coordonare la nivel regional. Iată aspectele pe care eu doream să le punctez și cu siguranță în procesul de discutare a amendamentelor vom avea ocazia să intrăm în detalii. Doamna Toma. Da, mulțumesc. Într-adevăr, acest raport este unul foarte important pentru că demersul pe care noi l-am lăsat prin politica comună, l-am lansat prin politica comună de pescuit, pe baza randamentului maxim durabil cere din partea noastră și niște date și niște garanții în referitor la obiectivitatea deciziilor luate. Ori, astăzi Comisia se plânge și nu știu dacă vă poate interveni pe acest subiect, se plânge de faptul că pentru anumite tipuri de pescuit, pentru anumite specii de pești, nu dispune de date. Și cineva zicea că trebuie să îmbunătățim relațiile care există între statele membre și Comisie și Parlament. Bun, în același timp, ă, încrederea nu exclude controlul. Și uneori, ă, poate chiar niște sancțiuni ar putea să fie posibile, dacă într-adevăr datele nu sunt furnizate așa cum trebuie. Eh, spun acest lucru pentru că mi-aduc aminte de raportul colegei noastre Isabel Levin. Eh, acolo eu am introdus un amendament care a fost votat și anume în cazul în care statele membre refuză să furnizeze datele necesare și deci în consecință paralizează întregul sistem, atunci ar trebui să ne gândim la ceva sancțiuni. Bun, era un raport de inițiativă. Acum, eu nu știu dacă lucrurile uh, există la îndemână, dacă chiar putem utiliza această posibilitate. Dar trebuie totuși să ne gândim la acele cazuri în care anumite state membre blochează întregul sistem uh, luarea de decizii prin refuzul lor. E păcat să trebuiască să ajungem la astfel de situații, dar asta e. Colectarea de date e ceva bun, dar dacă datele nu sunt procesate, e o muncă așa, inutilă. Merci, Madame Thomas. Mulțumesc, doamna Toma. Și eu, la rândul meu, aș dori să mulțumesc colegului Afronte pentru acest uh, raport și vreau să amintesc că, datorită Parlamentului European, uh, tocmai s-au obținut fonduri suplimentare pentru colectarea de date în domeniul pescuitului și că bugetul acesta, vreau să-l amintesc, trebuie să fie executat de statele membre și este esențial ca aceste state membre să fie foarte circumspecte în utilizarea fondurilor. Rog Comisia să ne facă o scurtă prezentare a felului în care s-a făcut această programare din partea statelor membre referitor la bugetul atribuit pentru colectarea de date în domeniul pescuitului, tocmai pentru a vedea exact dacă se registrează progrese, pentru că noi am votat sume importante și ar trebui ca statele să le și uh, implementeze. Deci trebuie să fim foarte vigilenți, da? Da, felul în care statele membre acționează prin planurile naționale și prin coordonarea de care avem nevoie între state membre. Evident, eu am să depun niște amendamente în acest sens. Acum, dacă eventual Comisia poate să ne răspundă. Uh, d'accord. Donc je passe la parole. Euh, Dau deci cuvântul uh, domnului Garzon. Isabella, Isabelle, pardon. Isabelle. Bonsoir. Euh, oui, merci, merci, bonsoir. Mulțumesc, bună ziua. Voi încerca să preiau câteva dintre ideile menționat aici. Întâi vreau să vă mulțumesc pentru observațiile generoase vis-a-vis de propunerea noastră, ne încurajează foarte mult. Am să încep, am să încep cu punctul poate cel mai simplu, s-au făcut câteva observații legate de importanța, pe de-o parte, a coordonării regionale, mi se pare uh, normal, și, pe de altă parte, a interesului față de îmbunătățirea textului, când privește participarea sau rolul sau obiectivele grupului de coordonare, grupurilor de coordonare regională. Da, sunt elemente de discuție care au apărut și în schimburile noastre, în sânul Consiliului și vă stăm la dispoziție pentru a încerca împreună să îmbunătățim textul în aceste uh, direcții. Nu avem nicio problemă cu asta. Pe de altă parte, Uh, cineva se întreba aici în legătură cu modalitățile de a pune la dispoziție date în ceea ce privește gestiunea la nivel regional și uh, centralizarea datelor la nivel regional. Știți că este un mediu foarte complex de lucru. Noi încercăm să raționalizăm organizarea și ne-ar plăcea să reușim acest lucru, să, să îmbunătățim organizarea atât la nivelul statelor membre cât și la nivel uh, european. Deci nu în mod uh, intenționat, uh, nu am definit un punct de sosire pentru evoluțiile acestui sistem uh, european de gestiune a datelor din domeniul pescuitului. N-am, nu ne-am propus acest lucru pentru că în acest stadiu sau la momentul elaborării propunerii n-am văzut o cale posibilă care să fie acceptabilă. Lucrăm, suntem dispuși să vă explicăm la reuniuni mai tehnice care este pentru noi uh, uh, drumul pe care uh, l-am anvizajat pentru a Uh, ajunge la o înțelegere în Consiliu cu statele membre. Mi se pare important uh, uh, comentariul făcut pe marginea necesității de a studia simplificarea sistemului. Este și obiectivul nostru, desigur. Un regulament cadru nu poate să decreteze simplificarea, dar, în orice caz, un lucru e clar, cu această propunere noi am vrut să facem o distinție între uh, obiectivele programului european de colectare a datelor, care trebuie să, și aici vreau să răspund și doamnei Bilbao, în legătură cu necesitatea de a păstra armonizarea. Deci ce date uh, rămân la nivel european cum sunt ele colectate, adică metodologia la nivelul statelor membre. Asta vor fi stabilite prin discuții cu statele membre în grupurile regionale de coordonare. Pentru că aceste lucruri țin de specificul regional în funcție de stocurile de care e vorba, stocurile vizate. Pe de altă parte, S-au mai pus alte probleme legate de relația cu datele de control. Vă stau la dispoziție, domnilor și domnilor deputați, pentru a vă explica în detaliu care este distinția fundamentală între datele de control al pescuitului care sunt date obligatorii, informații obligatorii înregistrate de pescari care sunt transmise statelor membre în cadrul regulamentului de control sunt date cu caracter personal care sunt menite să verifice, să controleze activitatea de pescuit. Nu sunt uh, uh, date uh, menționate în regulamentul DSF și nu sunt afectate de modificarea regulamentului. Distinția trebuie făcută între aceste date și toate celelalte informații care decurg din uh, regulamentul DSF, adică date cu caracter biologic sau uh, socioeconomic. Nu sunt date cu caracter personal. <clears throat> Aceste două tipuri de informații se reunesc într-un punct, pentru că DSF spune că este posibilă agregarea datelor din domeniul pescuitului și că această agregare este necesară pentru utilizarea în domeniul științific a informațiilor. Datele pot fi puse la dispoziția oamenilor de știință prin intermediul DSF. Acest sistem există, este reînnoit și reafirmat de această revizuire a DSF. Și aș mai vrea să răspund numai interpelării domnului președinte în legătură cu bugetul și la remarca domnului Toma în legătură cu sancțiunile. La buget, ați auzit uh, colegul meu care a vorbit despre programele operaționale. Uh, programul național nu, Trump nu a fost utilizat uh, deocamdată pentru că nu am primit uh, toate, nu au fost adoptate toate programele operaționale, dar statele membre utilizează acest buget și sunt convins uh, că până la sfârșitul anului viitor vom avea deja cereri de rambursare care o să ne dea o indicație cu privire la stadiul în care se află statele membre cu utilizarea fondurilor pentru 2014-2020. Din experiență vă spun că nu sunt neliniștită în legătură cu ceea ce vor uh, cheltui statele membre, atâta vreme cât acestea sunt activități curente, obligatorii și care pentru unii, mai ales pentru campaniile științifice pe mare, costă din ce în ce mai mult. Deci, uh, aportul Fondului Maritim și de Pescuit este binevenit pentru statele membre. Dacă statele membre nu colectează datele cerute de regulamentul de control, dacă nu iau măsuri în legătură cu infracțiunile comise și dacă nu colectează datele uh, conforme cu regulamentul DSF, este prevăzut același lucru, deci măsuri de uh, identificarea obligațiunilor de control și a obligațiunilor de control de date, pentru că infracțiunile uh, grave în domeniul uh, pescuitului sunt un motiv pentru întreruperea plăților din fondul maritim și de pescuit legiuitorul deja a prevăzut, uh, grație fondului, un control din partea Comisiei uh, pe această componentă financiară. Mulțumim. Mai are cineva vreo observație? Da, foarte rapid, domnule președinte. Cred că era evident, s-a spus deja, că e vorba de probleme tehnice care trebuie discutate, dar nu aici. Am două um, observații. A, am uitat, de fapt, să spun și profit acum de ocazie să spun că diversele persoane pe care le-am consultat mi-au spus că s-a extins foarte mult uh, numărul de date care trebuie colectate, ecosistem, specii protejate și așa mai departe. E bine, dar trebuie să vă spun că costurile prevăzute pentru realizarea acestor colectări de date sunt uh, considerate insuficiente. Foarte pe scurt pentru doamna Bilbao, care vorbea despre confidențialitate, de privacy. Uh, Există preocuparea uh, o preocupare în acest sens, dar eu cred că a fost bine rezolvată. Mulți dintre dumneavoastră ați spus că trebuie să îmbunătățim disponibilitatea datelor, dar la ce nivel uh, uh, de acces mergem cu aceste informații, dacă acele date vizează anumite persoane sau anumite nave de pescuit nu putem permite accesul la aceste informații din exterior. Și apoi mai este o problemă de comunicare între pescari și oamenii de știință. E adevărat că uneori pescarii știu mai multe decât uh, înțeleg, dar această lipsă de comunicare uneori, nu, uh, uneori se datorează faptului că informațiile de știință de pescar nu sunt mereu fiabile. Sper că lucrul pe proiecte va fi în curând posibil, astfel încât să putem avea o imagine clară de ansamblu. Mulțumim, uh, Marco. Revenim acum la punctul 15, pentru că mi s-a alăturat din nou Joao, în legătură cu bugetul general al Uniunii acest aviz de descărcare bugetară a fost atribuit uh, GUE. Curtea de conturi a publicat azi raportul anual pentru conturile Uniunii pe 2014 și uh, s-au prezentat și rap, uh, raportul uh, Curții de Conturi. Uh, și fiecare direcție generală și-a prezentat activitatea. În fine, dau acum cuvântul uh, întâi lui Joao și apoi reprezentantului Curții de Conturi pentru a ne prezenta bilanțul exercițiului pe 2014. Uh, thank you, Chair, and thanks again for... Mulțumesc, domnule președinte, pentru această invitație. În primul rând, Câteva cuvinte poate vă plictisesc în legătură cu metodologia. Am prezentat rezultatele auditului fondului de audit și cheltuielile maritime sub capitolul privind resursele naturale. Iar implicația este că bugetul maritim este amestecat cu bugetul agricol atunci când ne prezentăm uh, rezultatele. Ținem cont de acest lucru când planificăm auditul dar asta înseamnă că Deci, în capitolul resurse naturale, sunt incluse cheltuielile maritime și uh, dezvoltarea rurală. Am uh, intrat în detalii în 12 tranzacții privind fondurile de pescuit și pentru că um, populația este destul de uh, redusă, nu pot uh, in 2014 for the part of the expenditure pe partea de cheltuieli uh, am uh, ajuns la cifra de 6,2%. Asta înseamnă că în jur de 6% se referă What I can say is that of the 12 transactions we looked at, uh, după 12 tranzacții am uh, analizat ratele de cheltuieli necorespunzătoare solicitate de statele membre. De asemenea, am analizat uh, sisteme, am făcut teste substantive care presupun deplasarea în teritoriu, să vedem cum s-au cheltuit banii, unde s-au cheltuit. Activitatea noastră de sistem e o activitate mai generală. În fiecare an alegem o țară, în acest caz a fost Italia, pentru a vedea dacă autoritatea de audit, care este responsabilă de alocarea fondurilor de pescuit în Italia și a făcut treaba așa cum trebuie. În raport am făcut câteva mențiuni în acest sens și am făcut recomandări concrete. Nu cred că trebuie să intru în detaliu, dar autoritatea de audit italiană ar putea să-și îmbunătățească metodologia de șantionare, procedură de audit. I-am făcut aceste recomandări comisiei pe care comisia le-a acceptat. Cam atât în ceea ce privește fondul pentru pescuit. Curtea de conturi a hotărât să-și emită, să emită avizul referitor eh, la resursele naturale și pentru că resursele uh, marine intră aici, uh, au făcut obiectul auditului. Mulțumesc. Merci beaucoup. Je passe la parole maintenant au rapporteur, notre rapporteur Joao Ferreira. Mulțumim acum Joao Ferreira, raportorul nostru. Eh, muito obrigado, Presidente, e antes de mais... Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, vă rog să mă scuzați pentru că n-am fost aici din aur. N-am foarte multe observații de făcut în această etapă. Mulțumesc reprezentantului, reprezentantului Curții de Conturi pentru reprezentantului Curții de Conturi pentru prezentare. Situație destul de complicată pentru că pescuitul e amestecat cumva cu Uh, dezvoltarea rurală pe al doilea pilon, dar <clears throat> ceea ce decurge din raportul uh, cursii de conturi este suficient pentru a ne da seama că trebuie să ne mai gândim la anumite aspecte în ceea ce privește uh, fondul european de pescuit <clears throat> și felul în care aceste sume sunt mobilizate la nivel național. Există probleme enorme pentru că ca agenții să aibă acces uh, mai ales la uh, IMM-uri și este de asemenea foarte greu pentru IMM-uri să aibă acces la finanțarea din aceste fonduri. Destinația acestor sume, iarăși, trebuie supravegheată. Oricum, N-am să mă lungesc acum pentru că nu mai avem foarte mult timp. Vă stau la dispoziție, desigur, și voi primi toate contribuțiile pe care doriți să mi le trimiteți. Ehm, și aici mă refer în primul rând la raportorii din umbră, desigur. Clara? Sí, gracias, presidente. În numele de mi grup. Da, mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului meu, ca și raportor din număr. aș dori să fac o scurtă precizare referitor la acest raport. Aș dori să subliniez câteva aspecte. Pentru prima dată, raportul acesta are o estimare cât mai precisă în ceea ce privește cantitatea totală de fonduri și introduce de asemenea și câteva corecturi pentru fiecare dintre aceste fonduri. Deci oferă mai multe garanții. Toate rapoartele anuale de, activitate, în principiu, trebuie să fie fiabile în ceea ce privește utilizarea fondurilor în scopurile strict prevăzute. Însă asta uh, presupune un principiu de bună gestiune financiară și observăm că procedurile de control oferă în acest caz garanțiile necesare pentru regularitatea și legalitatea operațiunilor realizate. Și aș fi vrut să adaug, dincolo de faptul că sunt aspecte favorabile, pozitive, anul acesta, despre care discutăm de fapt, anul 2014, este anul în care a intrat în vigoare pe 21 mai Fondul European uh, Maritim de Pescuit. Și e clar că e vorba de proiectele, programele operaționale cele mai importante, însă nu dispunem de toate dintre ele, pentru că în continuare uh, fondurile există, deocamdată nu se pot cheltui și dacă nu mă înșel, au fost aprobate foarte puține programe, de fapt unul singur. Și la finalul anului 2015 avem o sume foarte importante care nu au fost aprobate pentru programele operaționale și deci vor fi amânate pentru executare aceste programe și avem o problemă de întârziere și cred că programele acestea suferă din cauza întârzierilor. Așa că vom aprofunda sub, subiectul. E clar că suntem de acord cu uh, textul și dacă eventual mai sunt alte aspecte, vom avea ocazia să avem un schimb de opinii uh, direct cu domnul raportor. Domnul Toma. Merci, Doamna Toma. Domnule președinte, se fac 30 uh, de ani de când am separat politica comună de pescuit de cea agricolă și iată că, până la urmă, elementele financiare urmează tot același drum și noi ajungem cu o jumătate de uh, pagină de uh, raport bugetar uh, în timp ce mm, politica agricolă are mult mai multe. Aș vrea să fac uh, o observație în legătură cu documentul Comisiei, pentru că ridică probleme. Documentul prezentat de Comisie nu ne permite să verificăm aplicarea deciziilor legislative pe care le-am votat. Și am să vă explic cu un singur exemplu. Pentru moment nu este posibil, pentru că, după cum vă amintiți, programele operaționale nu au fost uh, aprobate toate și nu sunt în vigoare, sperăm la anul să fie. Din acel moment, știți că noi am votat la Fondul European uh, uh, maritim și de pescuit, în articolul 13, o alocare pentru colectarea datelor, pentru controle, pentru o întreagă serie de uh, dispoziții financiare. Dacă noi nu avem linii în buget care să ne arate că efectiv s-a petrecut ceea ce noi am cerut, că au fost cheltuit atât atâția bani pentru colectarea de date și așa mai departe, dacă nu avem această prezentare liniară, nu ne putem asigura că se respectă decizia noastră legislativă și sunt revenite să revin asupra unui amendament pe care îl retrăsesem la un moment dat. Avem nevoie de această prezentare liniară a bugetului. Mi s-a cerut flexibilitate și atunci am retras amendamentul, dar dacă nu avem o prezentare mai detaliată a cheltuielilor bugetare, vom fi obligați să reintroducem acel amendament. Mulțumesc, doamna Toma. Domnul Corbett, o întrebare pentru reprezentantul Curții de Conturi. Dacă, într-adevăr, s-a făcut muncă de contabilitate în legătură cu domeniul maritim, deși s-a ales un număr mic de mostre. Cât este de, de uh, corect un astfel de calcul? Cum ajungeți să uh, precizați așa la, la zecimală acel 6,2% rată de eroare? Aș adăuga și eu ceva, spune domnul președinte, pentru Curtea de Conturi. Uh, s-au uh, indicat uh, anumite infracțiuni grave raportate la OLAF. E vorba de 22 de cazuri grave menționate și uh, ele au fost transmise OLAF, dar nu și la Parlament. Deci, uh, reprezentantul Curții de Conturi. Mulțumesc, domnule președinte. Ca să răspund la întrebarea domnului Corbett, uh, rata de eroare de 6,2% se leagă de avizul pe care l-am dat noi în legătură cu politica maritimă, dezvoltarea uh, rurală. E vorba de vreo 80 de tranzacții, dintre care uh, Uh, pescuitul și uh, zona maritimă reprezintă o mică parte. Nu putem spune, deci, că rata de 6,23% se referă la pescuit sau la întregul pachet. De fapt, e pe întregul pachet împreună cu dezvoltarea rurală. Uh, acele cazuri grave de care vorbeați Uh, nu, nu am uh, raportat acele cazuri la Olaf. Atunci când facem audituri, uneori raportăm dacă găsim cazuri demne de raportat, sigur că facem asta, dar în cadrul acestui exercițiu de audit nu am găsit cazuri uh, suficient de grave pentru a le raporta. Mulțumesc, Joao. Mai vrei să spui ceva? Nu. Mulțumim atunci. A, ah, mă iertați. Mm, chiar uh, eram neliniștit că nu-l văd pe Marc de la comisie. Da, bună ziua, bună seara, domnilor și domnilor. Aș putea poate să ajut comisia puțin să înțeleagă cum facem noi rata de eroare. Deși curtea a ales doar două tranzacții pentru zona maritimă și a găsit doar două erori, una foarte mică, una destul de substanțială, aceste erori sunt detaliate în raportul curții. V-aș aminti că ca și toți ceilalți directori general de la Comisie, avem un uh, raport uh, anual de activitate și acest raport uh, se referă la atingerea obiectivelor politice, dar și la utilizarea resurselor și la rezultatele activității de audit desfășurate de Um, autoritățile de control maritime din statele membre și așa putem estima o rată de eroare. Iar rata de eroare pentru 2014 pentru uh, fondul uh, maritim de pescuit este 2,79% să ne întrebați ce facem cu asta. Cred că rolul Parlamentului este de a supraveghea cheltuirea eficientă a bugetului. Suntem și noi foarte vigilenți, iar principiile pe care le folosim sunt principiul parteneriatului cu statele membre, ceea ce înseamnă că statele membre au prima responsabilitate în asigurarea controlului proiectelor în teren și ne mai bazăm pe activitatea Uh, pe um, rata de eroare raportată de, de autoritățile naționale către noi. Dacă rata de eroare e mai sus de un anumit prag, atunci uh, intrăm noi în acțiune și venim cu un plan de acțiune împreună cu statul membru respectiv pe care îl urmărim în punerea sa în aplicare. Atunci când problemele care au generat cheltuielile uh, neeligibile uh, au fost rezolvate, când cheltuielile ineligibile au fost retrase, atunci reluăm plățile, dar până atunci sunt oprite. Avem 5 uh, state membre pentru care în 2015 s-au uh, elaborat planul de acțiune și în 4 din aceste cazuri uh, rata de eroare era peste 2%, iar într-un caz, pentru că rata de eroare raportată nu ni s-a părut credibilă, am uh, uh, făcut un plan de acțiune. Deci în 4 din 5 cazuri am reluat plățile. Dar uh, în aceste 5 state membre am spus nu vă mai dăm cele 190 de milioane până când nu vă faceți curățenie în propria ogradă. Cam așa funcționăm noi, activitatea noastră este raportată, acel raport anual este public, e pe site-ul nostru, e transmis și curții de conturi. Uh, deci, așa răspundem noi în fața dumneavoastră pentru felul cum se cheltuie banii. În ceea ce privește problema uh, programelor operaționale, este adev- e adevărat că um, programul fondului a fost uh, publicat uh, în decembrie anul trecut. Avem 17 programe operaționale deja adoptate de comisie, uh, rămân, te, rămân 10 programe care mai trebuie aprobate. Rolul comisiei în aprobarea acestora este să verifice lucruri precum condiționalitățile exante, deci nu stampilăm ca primarul tot ce ne cade sub nas, verificăm și este treaba noastră ca uh, dacă să, să verificăm aceste condiții, iar Parlamentul, dacă nu facem acest lucru, ne poate uh, trage pe noi de urechi. Deci mai rămân 10 programe operaționale de aprobat. There have been no, uh... În legătură cu plățile interimare efectuate s-au făcut câteva avansuri, dar nu uh, s-a plătit nimic integral când se vor efectua toate plățile, vom veni în fața acestei comisii și vă vom spune exact ce bani s-au plătit și cui. Vă vom spune dacă acești bani ne acoperă controlele integral, vă vom da toate informațiile de care aveți nevoie ca să știți că respectăm dispozițiile regulamentului pentru alocarea de fonduri și vă pot spune că în mod curent pregătim un raport care vă va da o imagine de ansamblu a tuturor programelor operaționale pentru toate zonele de cheltuieli și care va scoate în evidență sumele alocate pentru fiecare din programele operaționale prin intermediul fondului și nu am să mă opresc aici pentru că știu că sunteți presați de timp. Donc, euh, tout est clair, tout est cas, euh, clarifié. Euh, donc nous allons passer... Bun, mulțumesc foarte mult. Trecem acum direct la punctul 18 E vorba de acordul de parteneriat și posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzută în acord de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană pe de o parte și Danemarca și Guvernul Local al Groenlandei pe de altă parte. Raportul acesta a fost atribuit grupului FDD. Colegul nostru Marco Afronte este raportor. Astăzi vom avea o primă prezentare a acestui raport și un schimb de opinii cu Comisia. Dau cuvântul imediat reprezentantului Comisiei. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. În numele Comisiei am să încerc să fiu cât mai succint cu putință pentru a vă prezenta noul protocol între Uniunea Europeană și Groenlanda, care a fost parafat pe 21 martie anul acesta, după trei runde de negocieri și mai multe ședințe tehnice. După cum știți, este un acord mixt, e un aspect important pentru mai multe state membre care pescuiesc în această zonă a Groenlandei și, din punct de vedere bugetar, de asemenea, ceea ce am negociat. E vorba de un nou protocol cu o durată de 5 ani care va începe să se aplice provizoriu cu începere de la 1 ianuarie 2016 cu un termen fixat până la 31 decembrie 2020. Deci, protocolul l-am negociat ținând seama de principiile mari ale reformei și le-am transpus astfel în prevederile acestui protocol, și anume exploatarea durabilă a resurselor, uh, recursul la uh, cele mai bune metode științifice, uh, am făcut trimitere la surplusuri, am integrat și prevederi care, pre, care doresc să aducă la un, o, o, o valoare economică cât mai ridicată cu putință. Am modernizat deci acordul și am menținut anumite principii care existau deja și care erau specifice acestui acord cu Groenlanda. Și anume, în protocol, în textul său, avem un anumit număr de cote, cote indicative pentru diferite specii prevăzute și în fiecare an, în Comisia Mixtă, adaptăm împreună cu Groenlanda am sumele exacte, sau mă rog, volumul exact pentru fiecare specie în parte și facem acest lucru ținând seama de avizele științifice disponibile. Abordarea aceasta a fost menținută și de asta dată. Evident, am adaptat uneori uh, cu uh, cifre mai mari, altor cu cifre mai mici, în funcție de specii. Sunt specii care sunt protejate, altele care nu mai sunt protejate. Și, spre exemplu, dacă e să ne gândim, ne gândim la sebastă, la cod. Ceea ce ne-am dorit este să introducem mai multă flexibilitate în punerea în aplicare a acestui uh, protocol, cu o posibilitate pe parcurs să putem accepta noi posibilități de pescuit, posibilități suplimentare în funcție de avizele științifice, precum și posibilitatea de a introduce pe listă noi specii, dacă eventual acestea sunt disponibile într-un număr suficient, într-un volum suficient. Ceea ce am făcut este că am ajustat de asemenea și calendarul de plăți, în așa fel încât plățile se poată fi făcute în timp real, în funcție de cantitățile și cotele negociate pentru fiecare an și nu plăți făcute în avans cu un retur, acel payback din partea Groenlandei, care de fapt îngreuna întregul sistem. Deci noi am vrut să-l simplificăm, să-l modernizăm, să-l flexibilizăm și am prevăzut acest lucru în acest protocol. Acum, contribuția publică pe, din bugetul UE este stabilă, în jur de 17,8 milioane de euro. Ceea ce putem nota este că e mai mare decât în trecut. Am sporit rezerva financiară, care acum este la 1,7 milioane de euro și care ne va permite să facem față acestor adaptări succesive în funcție de cantitățile pescuite. Acum, în ceea ce privește sprijinul sectorial, avem aici o sumă de 2,9 milioane, deci lejer superioară comparativ cu anii precedenți. Și trebuie să notăm faptul că, plecând și de la principiile integrate în reformă, ne dorim să sporim contribuțiile armatorilor, mai întâi un prim procent de 40% și din al doilea an de 50%, comparativ cu nivelul actual. Și, în final, câteva prevederi au fost îmbunătățite tocmai pentru a uh, revizui sistemul de acordare a licențelor, pentru că sistemul trebuie să fie simplificat, să fie mai, sim, mai uh, rapid pentru utilizatori și am întărit și prevederile în materie de control și monitorizare și supraveghere. Și un alt element asupra căruia uh, am adus uh, multe precizări în text, e vorba de acele tipuri de pescuit, uh, ex, pescuit experimental, Uh, e vorba de operatori europeni și operatorii din Groenlanda și în acest sens avem niște uh, prevederi mult mai precise, mai transparente, avem o trimitere sistematică la rolul pe care trebuie să-l joace Comisia. Și în final, M-aș vrea să mă refer și la uh, capturile uh, adiționale, în așa fel încât acestea să fie aliniate cu politica noastră în materie de interdicție de aruncare înapoi în mare, care există și este aplicată în uh, Uniunea Europeană prin PCP. Și un ultim punct informativ, acordul acesta va continua ca și în trecut să contribuie la schimbul de cote între Uniunea Europeană și Norvegia și Uniunea Europeană și insulele Feroe, așa cum se făcea și în trecut. Iată, domnule președinte, ceea ce vă pot spune așa sintetic și rapid pe acest subiect. Uh, deci continuitate, dar și modernizare, simplificare. E vorba de un protocol care funcționează bine și care este destul de apreciat de ansamblul operatorilor europeni care îl folosesc. Mulțumesc, spune domnul președinte, dau cuvântul lui Marco Afronte. Grazie. Eh, la presentazione è già stata fatta dalla Commissione, quindi sarò veramente molto... Mulțumesc. Prezentarea a fost deja ținută de Comisie. Prin urmare, am să fiu foarte subțint. Este prima dată când am parcurs acordul de pescuit. A fost o sarcină destul eh, de complicată, însă mă acomodez treptat, treptat. Înțeleg frustrările unor, uh, unora din colegi referitor la acordurile care există deja. Una din problemele pe care o întâmpin eu e următoarea. Acordul vorbește deja clar de relația între Groenlanda și Danemarca și Uniunea Europeană. Groenlanda este menționată direct într-una din anexe și am înțeles de ce vorbim uh, de țări terțe și ce avea Danemarca de căutat aici, în această categorie. Digimare mi-a explicat totul. Important este să se ajungă la o exploatare durabilă a speciilor care sunt incluse în acord. Am discutat uh, și cu membrii Parlamentului, cu membrii Parlamentului danez, cu experți din domeniu și marea majoritate sunt de acord că acordul e unul durabil. Eu aș lua aici uh, cele spuse de comisie și anume că aproape toate cotele au scăzut, cu excepția halibutului care a crescut. Marea majoritate au, și-au păstrat un nivel constant nu prea mai am alte observații. Aștept să cu interes să vă ce au de spus colegii. Deocamdată, nu cred că e nevoie să venim cu o rezoluție care să însoțească acest acord. Rămâne să de văzut ce au de spus colegii. Iaroslav, est-ce que tu veux dire un mot? Nu? Iar. dorești să da, Bernard? Bernard Kuhn? Eh, vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Comisiei pentru raportul exhaustiv prezentat. După cum eh, spuneam, acordul de parteneriat eh, există deja din 1985 cu Danemarca și Groenlanda. Acum avem niște dispoziții pe care e întotdeauna bine să le precizăm pe baza descoperirilor ICES și fundamentelor științifice aferente, bineînțeles, pentru toate statele Uniunii uh, sunt stabilite cotele corespunzătoare. Așa se procedează, mă puteți corecta, bineînțeles, așa se procedează și în uh, cazul acordului de parteneriat cu uh, Groenlanda, când vorbim așadar de diferitele tipuri de uh, pește, cod și așa mai departe. În principiu, cuantumul sumelor a rămas uh, cam același, s-a modificat totuși ușor, uh, acordul este prevăzut pentru un interval de 5 ani, va intra în vigoare în 2016. Reprezentantul Comisiei a spus că multe lucruri au fost modernizate, adaptate. și aș vrea să știu cum funcționează cooperarea cu uh, dintre statele membre și inițiativele private și pescuitul în Groenlanda. De obicei, statele membre primeau cote pentru pescuitul în apele Groenlandei. ce modificare s-a făcut aici sau nu, din potrivă, cum a fost uh, menținută situația ca până acum. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai există alte persoane care doresc să intervină? Se pare că nu. Donc, euh, Marco, est-ce que tu veux redire quelque chose? C'est bon? Ok. Très bien. Marco, mai doresc să spui câte ceva? Ah oui, en effet. La, question, la commission doit répondre, doit répondre și comisia trebuie să răspundă. Trebuie să răspundă la întrebarea ce a fost adresată. Manuel, ai auzit, da? Trebuie să răspunzi. Um, merci beaucoup, merci monsieur Afonte également. Uh... Mulțumesc. Mulțumesc uh, și pentru prezentarea raportului. Uh, N-am să intru prea mult în detalii cu privire la rolul Danemarcei. Prima este aceea a cotelor. Uh, acele joint ventures, întreprinderi mixte, uh, au dorit o creștere a cotelor negociate în cadrul protocolului și care se aplică navelor cu pavilion uh, european. E vorba de cote suplimentare uh, negociate între operatorii europeni și operatorii din Groenlanda. Aceste cote fac obiectul unei anexe la protocol și uh, Uh, există un control asupra acestor cote suplimentare din partea unei comisii mixte. Mulțumesc, în regulă, Marco. Acum trecem la punctul 17, dacă sunteți de acord. E vorba de ultimul punct de pe ordinea de zi, protecția indicațiilor geografice și a temerilor de origine a produselor agricole, ale produselor agricole transformate, ale peșterilor și produselor pescare și de modificarea acordului euro-mediteranean de instituirea unei asocieri între comunitățile europene și statele membre ale acestora pe de o parte și legatul Marocului pe de altă parte. Aujourd'hui, nous allons assister à la présentation par la Commission. Comisia ne va prezenta acest uh, dosar, vom avea un schimb de vedere și apoi voi da cuvântul reprezentanților sau reprezentantei Comisiei, vă rog, o reprezentantă, exact ce credeam și eu. Buenas tardes eh, el acuerdo sobre la protección de las. Bună ziua, acordul referitor la uh, denumirile de uh, origine protejată a fost uh, inițiat la, Bre- la Berlin pe 16 ianuarie 2015 în prezența comisarului Hogan și și în prezența domnului uh, ministru pentru agricultură și pescuit al Marocului. În ianuarie, Comisia a ținut o prezentare adoptare orală, trebuie să scoatem în evidență faptul că acest acord face parte din mandatul de negociere pe care Consiliul l-a conferit Comisiei în anul 2005 pentru concesiunile agricole Um, și aici intră, bineînțeles, uh, produsele agricole și pescuitul. În primul rând, negocierile între Uniunea Europeană și Regatul Marocului s-au concentrat pe comercializarea produselor agricole. Atunci când, în octombrie 2012, acordul a intrat în vigoare, au început negocierile referitoare la acordul referitor la indicațiile de origine geografică. Acordul prevedea un, uh, o dispoziție specială referitor la deschiderea acestor negocieri uh, rezultatul cărora a fost extrem de uh, mulțumitor și care răspunde cerințelor europene. Asigură o protecție sporită pentru 3200 de indicații geografice europene și 30 de indicații geografice marocane. Aceste indicații geografice se referă la uh, produse alimentare și vin, niciuna nu se referă la produse obținute din sectorul pescuitului. Este un acord uh, cu o structură tradițională asemănător cu acorduri uh, recente, precum acordul cu Moldovia, Moldova. Prin intermediul acestui acord se asigură o protecție directă, fără nevoia unei înregistrări prealabile în Registrul Național, având în vedere că acordul în sine conferă această protecție. Marocul dispune de libertatea de a înregistra um, denumirile de origine geografică europeană în registrul său, fără ca operatorii economici să fie gravați economic într-un anumit fel. Anexele trebuie revizuite periodic de către Comisia Mixtă. În acest fel se pot adăuga noi indicații geografice. Noile liste includ um, acele denumiri registrate pe data de 9 ianuarie 2013. De asemenea, ambele părți au luat o serie de angajamente menționate în această anexă. Uniunea Europeană este mulțumită de acest acord pentru că asigură și întărește protecția produselor noastre agricole pe piața exporturilor și sperăm că deschidă calea spre alte acorduri de protecție a denumirilor de origine geografică în uh, regiune. Odată adoptat, acordul va reprezenta protocolul 6 al acordului de asociere și va intra în vigoare în prima zi a celei de-a treia luni după semnare. Mulțumesc! Je donne tout de suite la parole à... Mulțumesc, îi dau cuvântul imediat raportorului nostru, domnului Van Dalen. Voorzitter, dank. En ook dank aan de Europese Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc Comisiei pentru aceste informații. Într-adevăr, e vorba despre protecția indicațiilor geografice și denumirilor de origine. Vorbim de câteva mii de origini, de uh, indicații geografice și produse uh, din sectorul pescuit, pe sectorul pescuitului. Vorbim, uh, de pildă, de acele Um, scoi senjac, uh, somon, sardine, fructe de mare, produse de calitate și gust excelent și, bineînțeles, Marocul trebuie să protejeze excelența indicatorilor prezenți pe piață. Există aici uh, poate o indicație a evoluției relațiilor uh, dintre Uniunea Europeană și Regatul Marocului. Bineînțeles, există în continuare problema um, Saharei Occidentale, probleme de ce țin de drepturile omului, probleme pe care nu le putem uita. Eu aș uh, dori să îmi exprim avizul favorabil. Mulțumesc, mai există cineva care dorește să intervină? Bernard Kuhn, da, nu? Eh, Vreau și eu doar să spun câteva cuvinte pentru a spune că acest acord între Uniunea Europeană și Regatul Marocului, așa cum spunea și Peter, are drept scop să protejeze indicațiile geografice și e foarte important pentru a îmbunătăți relațiile bilaterale. Mai mult decât atât, accentul, um, acordul pune accentul pe calitatea produselor, pe calitatea dezvoltării rurale, prevede de asemenea o listă, o protecție uh, totală a listei produselor europene. A evocat acest lucru adinaori și mă bucur de succesul uh, negocierilor. Uh, e clar că acest acord traduce foarte clar uh, excelența relațiilor care există între Uniunea Europeană și Regatul Marocului. Mai sunt și alte intervenții? Nu? Domnule președinte, eu sunt raportor din umbră, îmi dați voie. Shadow este relator sombra și gustava também de dizer duas Sunt raportor din umbră și vreau și eu să spun câteva cuvinte. Fără a repeta ceea ce s-a spus deja, aș dori să spun că sunt de acord cu acest uh, text. Uh, acest tip de acord este ceva benefic și pentru producători și pentru uh, Uh, consumator, așa că vreau să mulțumesc Comisiei pentru munca depusă. Chiar dacă nu e vorba de un acord de tip tradițional, vreau să spun că sunt pe deplin convins de utilitatea acestui raport. Da, mulțumesc, Antonio, mulțumesc. Nu aveam pe fișă faptul că tu erai raportor din umbră, dacă știam, îl dăm cuvântul direct. Scuze. Bun. Iată, dragi colegi, uh, Peter, în principiu nu sunt probleme. Aproape că am terminat. Ați primit recomandările din partea coordonatorilor. Uh, ședința coordonatorilor a avut loc azi dimineață. Eventual aveți comentarii? Nu? Bun, atunci considerăm aceste uh, recomandări adoptate. Am epuizat toate punctele de pe ordinea de zi și nu numai punctele le-am epuizat, Următoarea ședință va avea loc la Bruxelles luni 17, 7 decembrie de la ora 15 până la ora 18.30. Vom avea o altă ședință în aceeași săptămână, joi 10 decembrie de la ora 9 până la 12.30. Deci și luni și joi. Uh, așa s-a întâmplat. E un pic mai complicat. În orice caz, mulțumesc tuturor și mulțumesc și interpreților. Interpreții mulțumesc domnului președinte. Am terminat mai devreme. Uitați, recuperați 20 de minute Uh, cele 20 de minute pe care ne le-ați acordat în plus azi dimineață, deci ajungem la un sold egal cu 0. Mulțumesc, o seară plăcută!